crearea de locuri de muncă i pentru a genera dezvoltare. vă mulumesc! Mulțumesc. Acestea fiind spuse, încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe. Este vorba despre raportul domnului Sven Gigol, statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor. Patru minute, raportorul. Dragi colegi, în acest an celebrăm anul cooperativelor, an invocat de ONU. Cooperativele sunt parte a unei economii uh, solidare și au o însemnătate pentru economia uh, Uniunii Europene. În Uniunea Europeană 160 de milioane de întreprinderi sunt active în acest sector și uh, au 120 de milioane de membri și 5,5 milioane de lucrători. Asta arată că sectorul cooperativelor este important, este conectat la nivel interregional și a dovedit să fie unul stabil în vreme de criză. Totodată e un domeniu care contribuie la îndeplinirea strategiei Europa 2020, nu doar în domeniul creșterii și ocupării, ci și în ceea ce privește coeziunea socială și protecția mediului. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană ar trebui să ia foarte în serios sarcina conferită prin tratat și să fie neutră față de uh, sensibilitățile, să fie neutră față de uh, Uh, chestiunea proprietăților și să fie sensibile la tot ceea ce ține de cooperări. O văd pe Evelyn Regner la această oră târzie din uh, seară. Îi mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc tuturor celor care au activat pe acest dosar. Am încercat să îmbunătățim statutul cooperativelor în cadrul Uniunii Europene, să vedem cum anume putem să îl modificăm în așa fel încât să fie mai bun. E deplorabil faptul că odată cu crearea cadrului juridic pentru sectorul uh, cooperativelor, Um, să vedem că nu s-a ajuns de fapt în termen real la un progres foarte mare. Pentru că la final vedem că doar 17 cooperative europene au fost create și doar 32 de angajați activează în cadrul acestora. Statutul este uh, foarte complicat, statutul societății cooperative europene și în plan transfrontalier vedem că nu e ușor să activeze și tocmai de aceea vrem o reformare. Vrem să fie în primul rând reformat statutul fără diminuarea standardelor care au fost create de bun simț pentru lucrătorii din acest uh, domeniu. Comisia noastră pentru ocupare nu s-a declarat satisfăcută doar cu aceste măsuri, ci am văzut cum anume putem să sprijinim pe mai departe acest uh, sector al economiei sociale și solidare. În primul rând, considerăm uh, că competențele din acest sector, în ciuda mai multor declarații făcute de Parlament sunt destul de fragmentare, fragmentar tratate la comisie. Din acest caz, rezultatele sunt și ele lacunare, personalul nu este suficient și este distribuit pe mai multe direcții generale. Ne dorim ca pe viitor comisia să vină cu o inițiativă pentru metoda coordonării deschise. Vrem să inițieze un proces pentru o uh, pentru o comparare a celor mai bune metode de uh, Um, abordare a societății cooperative europene. În comunicarea din 2004 a Comisiei pentru consolidarea sectorului cooperativ s-a luat uh, decizia să fie implementate 12 măsuri. Ei bine, doar 3 din acestea sunt implementate la ora actuală și lipsește acum un program de formare comprehensiv, precum și recunoașterea specificităților sectorului cooperativ. Uh, Vrem ca pe viitor cooperativele și economia socială, mai ales în domeniul licitațiilor publice și în domeniul ajutoarelor de stat, precum și în domeniul reglementării piețelor financiare, să fie entități recunoscute. Nu se poate ca tocmai aceste sectoare care în vremuri de criză s-au dovedit a fi stabile să devină victimele uh, aceleiași crize. Așadar, către comisie transmit următorul mesaj. Trebuie să depășim uh, sectorul uh, pieței interne, să ne consolidăm și să mizăm pentru economia solidară de piață și socială. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Am uh, înregistrat cinci intervenții spontane. Domnul Micolașic este primul. Eh, Colegine, colegovia, vážená pani. Eh. Mulțumesc. Funcționarea eficientă a cooperativei și implicarea, participarea lucrătorilor sunt aspecte foarte importante pentru economia europeană. Societățile cooperative mm, apără interesele membrilor acestora, dar în plus contribuie la dezvoltarea infrastructurilor la nivel regional și au o importanță deosebit de mare din punct de vedere al inovațiilor sociale și al prezenței în zonele rurale, dar și în cele urbane. Există societăți cooperative care

Într-adevăr, există o responsabilitate față de acționari, dar există o responsabilitate și față de angajați. Și peste tot în Uniunea Europeană, drepturile angajaților mm, din uh, aceste societăți cooperative variază, uh, dar avem la dispoziție un instrument comun Iar aceste cooperative sunt o parte importantă din modelul social european. Au nevoie și merită, uh, au nevoie de sprijinul nostru și merită să-l dobândească. Uh, credem că acest document uh, trebuie să se axeze pe nevoile angajaților acestor cooperative și ar fi bine dacă Comisia ar facilita răscumpărarea de către acești angajați a acțiunilor societăților cooperative, pentru că angajații să fie implicați în conducerea lor. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun uh, la început că țin să mă adresez raportorului, să-i mulțumesc din suflet pentru că el de la bun început s-a implicat pe deplin în această activitate atât de mult încât Iată, am uh, reușit ca împreună să elaborăm acest text final. Avem în total 17 societăți cooperative europene. Asta se întâmplă în anul 2012, tocmai anul uh, cooperativelor. E prea puțin. Societatea Cooperativă Europeană nu a devenit o poveste mare de succes. Oare de ce se întâmplă acest lucru? E important să întrezărim motivele. Oare prevederile sunt prea complexe pentru înființarea unei societăți de acest gen sau oare nu este nevoie de o cooperare transfrontalieră în cazul cooperativelor? Prin acest raport, noi încercăm să ținem cont de, de aspectul social pe care îl comportă aceste societăți să nu mai fie doar uh, firme orientate către profit. La final, insist, știu, am doar un minut care trece foarte, foarte repede, insist pe importanța lucrătorilor din acest uh, domeniu. E foarte important ca pe viitor să îi implicăm. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum vreau să o rog pe doamna comisar Vasiliu să intervină pentru a ne spune care este opinia domniei sale. Domnule președinte, Comisia salută interesul Parlamentului față de uh, studiul uh, privind uh, statutul societății cooperative europene. 2012 este anul internațional al cooperării și deci această inițiativă este cu atât mai importantă. Raportul oferă o contribuție oportun, oportună și utilă la revizuirea statutului societății cooperative europene. Mai mult, poate contribui la sporirea vizibilității și a conștientizării privind rolul pozitiv pe care îl poate juca modelul cooperativ de societate pentru atingerea obiectivelor Europei 2020 rolul cooperativelor a fost neglijat o vreme, până când lumea a început să uh, sufere din cauza crizei economice. Și atunci s-a constatat că societățile cooperative pot să ofere locuri de muncă, creștere și dezvoltare. E adevărat că aceste societăți cooperative au rămas fidele valorilor cooperative și, în general, au reușit să reziste foarte bine în fața uh, crizei economice și financiare. Acest raport contribuie la uh, o reflexie lansată de comisie privind uh, viitorul dreptului uh, companiilor și este se regăsește și în comunicarea Comisiei din octombrie 2011. Comisia salută propunerea de raport a Parlamentului uh, și uh, apreciază faptul că aici se face vorbire despre participarea uh, angajaților și la chestiuni de gen. Mulțumim domnului raportor Gigol de la Comisia de Ocupare și doamnelor Regner și Estrela de la Comisia Jurii și FEM pentru contribuțiile lor. După cum se spune în raport, Comisia a constatat un oarecare interes scăzut față de uh, instrumentul european uh, al societății cooperative europene. Numai uh, Numai 24 de astfel de societăți au fost create din 2006 și uh, recent Comisia a adoptat un uh, comunicat pe această temă pe care l-a trimis Parlamentului, Consiliului și altor instituții. Textul arată că uh, unul din principalele obstacole pentru ca această societate să aibă succes este reprezentat de complexitatea sa. De aceea, Comisia a uh, planificat să organizeze două mari conferințe privitoare la simplificarea statutului societății cooperative europene. Una la Bruxelles în aprilie, cu participarea comisarilor Tajani și Barnier, și cealaltă în Cipru, în timpul președinției cipriote în septembrie. Comisia uh, are în vedere o revenire în fața Parlamentului după ce se examinează raportul privind uh, aplicarea regulamentului și după ce se consultă părțile interesate uh, în cadrul celor două mari evenimente. Analiza și propunerile din raport vor uh, fi incluse în procesul de evaluare și de consultare privind simplificarea acestui act legislativ privind statutul societății cooperative europene. De asemenea, vor contribui și la activitățile Comisiei privind dreptul companiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Szavazás holnap 12 óra 30-kor. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc mâine Uh, la orele 17.30. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi,